Good morning, everyone. Um... Bună dimineața, dragi colegi. Revised agenda. Ați primit ordine de zi revizuită. Um, we can consider it adopted. On, uh... O putem considera, cred, adoptată. 30 of August Uh, it was a decision to open a deadline for amendments on uh, the commission proposal. Am hotărât să stabilim termenul limită pentru documentul privind actul Geneva referitor la indicațiile geografice și denumirile de origine prin procedura de consimțământ și la fel și în ceea ce privește acțiunea Uniunii, în ceea ce privește aderarea la actul respectiv, o procedură legislativă ordinară de această dată. Nu avem raportor de aviz în MV și nu vom avea niciun proiect de aviz pe acest uh, dosar. Amendamentele adoptate în comisie vor fi grupate într-un aviz în numele președintelui. Este stabilit următorul calendar pentru ambele propuneri ale Comisiei. Termenul de amendamente în ENVI, 25 octombrie, la orele 11, ca de obicei. Votul în comisie pe 26-27 noiembrie și probabil votul în juri în ianuarie. Apoi... Apoi, o întâlnire Uh, comună pe păduri, Agri Inta Itre. E o inițiativă venită de la Comisia Agri. Ne-am alăturat și noi și ITRE și vom avea această discuție despre strategia forestieră la Strasburg luni 14 ianuarie. Scopul principal al întâlnirii e un schimb de opinii între Parlament și Comisie. Sperăm noi, chiar și cu comisarul Hogan, pentru revizuirea la mijloc de parcurs a strategiei forestiere. There are uh, some changes in our meetings. Um, the afternoon session of Joi 8 noiembrie uh, vom elibera slotul și ședința de dimineață, după amiază, iar dimineață agenda rămâne aceeași și va fi transmisă pe net. Avem 21 de liberi de interpretare și dosarul este disponibil electronic prin aplicația e-meeting. Și, cum știți, ședința noastră e transmisă prin web streaming. Recomandările coordonatorilor de la ședința de pe 10 octombrie au fost trimise electronic și dacă nu sunt obiecții, le considerăm adoptate. Dacă nu sunt obiecții, până la sfârșitul ședinței, procesele verbale ale ședințelor de pe 90 iulie, 13 septembrie, care de asemenea v-au parvenit electronic, vor fi considerate adoptate și ele. Acum trecem la primul punct de pe ordinea de zi, prima dezbatere, două obiecții în ce privește OMG-urile, porumbul, nu am să citesc uh, titlul uh, detaliat, e un titlu foarte lung, aveți totul în dosare. Deci v-aș invita să luați cuvântul, să vă prezentați obiecțiile și apoi vom uh, avea și pe cineva de la comisie care va reacționa la observațiile noastre. Începem cu coraportorii. Întâi de toate, domnul Stes. Mulțumesc, doamnă președinte. Ik ben een beetje ver... Ehm, het is nogthans een uh, belangrijk onderwerp en het is uh, niet de eerste keer. o temă importantă și nu e prima dată când discutăm despre asta. În eh, alte obiecții erau prezenți mai mulți colegi și dezbaterea a fost una animată. E cel puțin a 26-a sau a 27-a oară că discutăm asta și uh, majoritatea membrilor comisiei noastre Envia aprobă această obiecție. Vom vedea ce se întâmplă în plenară la Strasburg. Azi am vorbit cu membrii ai uh, tuturor grupurilor pentru a introduce o obiecțiune uh, către Monsanto Europa în ce privește porumbul modificat genetic. Adesea sunt combinate uh, câte două, trei sau chiar patru tipuri de porumb modificat genetic. Acum vorbim de un alt porumb, un alt, uh, o altă specie de porumb modificat genetic și am dorit să căpătăm aprobare pentru această obiecțiune, așa încât să fie clar că e vorba de regulamentul 1829. Am respins cererea de renoire a autorizației și e urmarea șapte obiecțiuni anterioare uh, deja aprobate. Chiar și la Consiliu uh, e greu să obții o astfel de majoritate covârșitoare. Pe 11 septembrie, Comisia Permanentă a votat, 14 state membre au fost împotrivă, 11 pentru, 3 abțineri. Asta a fost un vot, iar celălalt vot 13 voturi împotrivă și cu două abțineri. Nu știu dacă Comisia chiar ține seamă de obiecțiunile formulate de Parlament. Uh, sau chiar și de Consiliul de Ministri. V-aș reaminti că aici, la Envi, în momentul de față, am adoptat importurile. Mai multe importuri decât uh, Comisia. Vorbim de Uh, combinații foarte complexe de porumb modificat genetic și la EFSA s-a recunoscut că Monsanto nu a oferit informații specifice pentru 14 subcombinații de porumb și unele din ele nici măcar nu există încă. Iată ce ne spune EFSA. Toate aceste subcombinații de porumb modificat genetic sunt 5 tipuri N-au existat teste toxicologice, nu s-au făcut uh, teste, majoritatea uh, sunt rezista, rezistente la glifozat, amoniu și diverse insecte, dar știm că uh, sunt toxice pentru reproducere, iar noi credem că acestea ar face parte din derogările de la regulamentul 1829 din 2009. Glifozatul, erbicidele, sunt prezente în multe zone ale lumii. Nu suntem coerenți, practic, cu demersul nostru și cu încercarea de a impune um, standardele europene și în afara Europei. Importurile, prin urmare, eu cred că vor duce la o producție sporită, special Mexico sau Corea de Sud. Nu doar noi obiectăm, ci și statele membre insist la utilizarea acestor tipuri de porumb, pentru că testele nu au fost efectuate corespunzător, Alții spun că nici măcar n-au avut loc vreun fel de teste, niciun fel de teste și nu au existat studiile de 90 de zile pentru rozătoare. Unii au spus chiar că există date, informații insuficiente despre efectele secundare ale acestor combinații de porumb. Mai mult decât atât, nu există niciun plan de monitorizare a mediului pentru acestea. Din cauza tuturor acestor uh, neajunsuri în evaluarea efectelor alergenice și efectelor asupra mediului, de aceea am redactat aceste obiecțiuni. Totuși, EFSA nu are un plan de monitorizare după punerea uh, pe piață. Uh, fac din nou un apel, apel la colegi să susțină această obiecțiune, spunând că nu suntem coerenți, nu, respectăm, nu se respectă regulamentele UE. Încercăm să protejăm uh, sănătatea umană, animală și a mediului și, în general, consumatorii. Deci, această dorință de a importa acest tip complex de porumb modificat genetic merge împotriva legislației alimentare pe care noi o avem. Nu dispunem de date suficiente, nu s-au efectuat teste și unele din produsele citate nici măcar nu există încă. De unde întrebarea mea? Atunci își vor retrage propunerea? Acum, cealaltă obiecțiune pentru cel de-al doilea fel de uh, porumb modificat genetic – în al doilea caz, insist, EFSA nu are strict nicio informație. Își bazează considerațiile doar pe uh, documentele depuse de Monsanto Europe. Nu există informații recente care să ofere informații despre măsurile de uh, siguranță și măsurarea riscului. Deci tot ce putem uh, face este să ne bazăm pe minimul de informații introduse de uh, Monsanto. Apoi se știe că glifozatul este utilizat în țări precum Argentina, Brazilia, Canada, uh, Filipine, Japonia, uh, Africa de Sud și Uruguay. În concluzie, doamnă președinte, dragi colegi, am avut contacte informale cu experți uh, din domeniul juridic care cunosc foarte bine legislația și ne-au spus că această propunere este extrem de problematică, propunere venită din partea Comisiei și de aceea uh, vreau să mă adresez foarte, în termeni foarte preciși Comisiei. Cum puteți justifica că aceste subcombinații MON 34 și 17 cum puteți permite uh, folosirea acestui porc modificat genetic pentru 10 ani fără o reautorizare corespunzătoare, așa cum ar trebui să se facă potrivit legislației în vigoare? Cum puteți aproba astfel de subcombinații de porumb pentru 10 ani? Uh, sunt curios ce vor spune ceilalți colegi și aștept cu mare interes votul de la ora 10. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, mulțumesc, spune președinta, doamna Evi. Mulțumesc, doamnă, doamnă președinte, mulțumesc colegului Staes pentru prezentarea acestei obiecții. Încă o dată, această obiecție ne-a unit în cererea noastră de a nu autoriza pe piața europeană încă un al NLA ONMG, organism modificat genetic, care astăzi vedem că se găsesc pe piață într-un număr foarte mare. Comisia sub conducerea lui Juncker este cea care a autorizat cel mai mare număr de organisme modificate genetic în ultimii ani, de fapt mult mai mult decât toate celelalte comisii împreună, Prodi 1, um, Barroso 1 și Barroso 2. Este ciudată această situație, fără îndoială, și iată, a ena oară venim cu argumente care sunt solide, fundamentate în ceea ce privește opoziția noastră față de autorizarea acestor organisme pe piață. Am spus și am repetat, această procedură este absolut antidemocratică, dar nu doar eu, nu doar colegii mei spunem asta, ci domnul Juncker însuși a spus cu 5 ani în urmă că această procedură este una antidemocratică și că se va implica să o revizuiască, să o repare. A făcut o încercare modestă. E adevărat că noi am refuzat o propunere a Comisiei Europene, dar asta nu înseamnă că îl scutește de responsabilitate posibilitatea de a nu reaborda problema și de a găsi o soluție. Pentru că, iată, a ena oară suntem exact în aceeași situație. Vreau să subliniez încă o dată cele spuse de antevorbitorul meu, Utilizarea de studii științifice de către EFSA este o utilizare a unor studii cu lacune. Nu spunem asta doar noi, ci și statele membre care, încă o dată, n-au reușit să ajungă la o majoritate calificată în ceea ce privește aprobarea sau răspunderea acestor OMG-uri și deci decizia finală revine Comisiei Europene și asta într-un moment istoric în care cetățenii acordă o atenție foarte mare în ceea ce privește în domeniul acestor organisme, produse alimentare și uh, autorizarea acestor produse pe piață. Transparența menționată și dorită de cetățeni, inclusiv printr-o inițiativă a cetățenilor europeni, cum este cea numită Stop Glifozatului, care a dus de altfel la un răspuns din partea Comisiei, care a făcut o propunere de revizuire a legii generale privind produsele alimentare și sper să nu o amânăm pentru următoarea legislatură, pentru că ar fi grav, spun eu, să ignorăm cererea milioane de cetățeni. Comisia Europeană a arătat, a recunoscut că vrea să îmbunătățească transparența în ceea ce privește utilizarea studiilor științifice și evaluarea acestora, pentru că până în prezent uh, există lacune uh, în aceste studii. Deci din două una, sau comisia ia în serios ceea ce cer cetățenii sau n-ar trebui să permită autorizarea pe piață a acestor substanțe pe baza acelorași metode, care, după cum am văzut, nu mai sunt acceptate de cetățeni. Nu o să mă mai lungesc, am doar o observație de ordin general, care personal mă determină să continu opoziția la introducerea acestor organisme pe piața europeană, pentru că este una dintre pozițiile pe care cel mai des le reauzim. OMG-urile ne ajută pentru că ajută să uh, elimine foamea din restul lumii, pentru că există o mare problemă cu foamea în restul lumii, dar în realitate, haideți să fim sinceri și să nu ne mai ascundem după deget. Adesea, aceste organisme modificate genetic cultivate de altfel cu o agricultură extrem de intensibil, intensivă și deci care nu este durabilă, care folosește multe substanțe chimice dăunătoare pentru sănătate și mediu, nu, fac decât, nu face acest gen de agricultură să alimenteze filiera uh, creșterii intensive de animale. Aici, în Europa, de altfel, importăm cantități enorme de nutrețuri cu ONG-uri din restul lumii pentru a hrăni animalele din crescătorii, pentru a produce o carne care adesea este produsă cu costuri scăzute, la calitate scăzută și se vinde cu un preț scăzut pentru a satisface tocmai cererea în această parte bogată a lumii. Este absolut ilogic, zic eu, și cred că, de altfel, Adesea, toate aceste lucruri devin deșeuri alimentare. Deci sistemul acesta nu face decât să alimenteze un circuit vicios în loc să transforme radical modelul de producție și consum de astăzi. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Nu văd niciun alt coraportor în sală. Atunci, doamna Iuzo, care vrea să ia cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu o să intervin în, numărul, în numele domnului Felner, care m-a rugat să-i citesc poziția. Cele două obiecții se referă la o autorizație și la reînnoirea unei re- autorizații pentru produse care conțin sau sunt produse pe bază de porumb modificat genetic. ESA a emis o emisie favorabilă pentru porumb pe 28 iunie 2016 pentru autorizarea acestui produs și în 24 iunie 2018 pentru a renoi pe baza avizului științific. EFSA nu a identificat niciun fel de risc sau probleme și a arătat că aceste produse sunt la fel de sigure ca și produsele convenționale și că respectă sănătatea și mediul. Avem un regulament, comisia îl păstrează în vigoare. Dacă ESA conchide că un produs OMG este sigur, trebuie să avem încredere în evaluarea științifică. De altfel, comisia nu și-a depășit mandatul în regulamentul de bază. Am ascultat Uh, trebuie să ascultăm studiile științifice. Acest lucru este foarte important pentru că deciziile luate pe bază științifică sunt ceea ce trebuie să facem. Dacă nu vom asculta ESA, atunci de ce mai avem o astfel de agenție? De altfel, directorul acestei agenții va veni și ne va vorbi. În uh, obiecții există declarații care nu sunt chiar așa de bine susținute. De exemplu, faptul că uh, asta ar duce la o utilizare mai mare a glifosatului ar însemna că autorii pornesc de la ipoteza aceasta fără demonstrații și fără argumente solide. Se recunoaște de asemenea că datorită acest porumb este unul rezistent la anumite tipuri de paraziți și necesită mai puține pesticide. Este adevărat că s-a lansat o discuție pe acest subiect. Este bine pentru că sunt niște afirmații științifice care nu pot fi contrazise și vrem să-i rugăm pe toți membrii comisiei să asculte avizul științific și să voteze împotriva acestui aviz. Mulțumesc! Thank you, Madam Ayuso. Mulțumim, doamna Ayuso. Mulțumim indirect și domnului Fielner. Acum are cuvântul Comisia. Bună dimineața tuturor! Mulțumesc, doamnă președinte, că ne oferiți șansa să reacționăm la aceste două proiecte de obiecțiuni. Vorbim de două aplicații, o nouă autorizare și o reînnoire de autorizație pentru Monsanto, ambele se referă la utilizarea ca furaj și nu, deci, pentru cultură. Subliniez, toți pașii procedurali, așa cum figurează în legislația de bază, legislația pentru OMG-urilor, au fost uh, respectați, pașii, deci, în cazul ambelor cereri. Am efectuat uh, evaluările de risc pentru ambele combinații, văzând care e uh, efectul potențial asupra sănătății umane, animale și respectiv uh, mediului. Acolo unde vine vorba de reautorizare, de renoire autorizație, deci, Anterior a fost uh, acest porum declarat uh, sigur și de aceea uh, s-a oferit reautorizarea. Nu s-au găsit informații potrivit cărora s-ar fi schimbat ceva de la aceste concluzii inițiale pozitive. EFSA, în contextul acestor cereri, și-a exprimat avizul, nu au existat comentarii nici în cadrul consultării publice lansate de comisie. Deci, bazându-ne pe Uh, acestea. Ambele decizii de autorizare au fost votate pe 11 septembrie 2018 în uh, comisiile permanente respective, fără aviz, întâi datorită unor motive politice și datorită uh, opiniei publice negative. Acestea sunt uh, motivele pe care le-au declarat statele membre la Consiliu, potrivit uh, regulilor de comitologie și regulamentului pentru uh, alimentele și furajele modificate genetic, Comisia a redactat avizul său uh, și către uh, Comisia de Apel și va prezenta pe 22 octombrie acest raport. Aceste feluri de porumb sunt uh, tolerante cu anumite substanțe și se respectă nivelurile de reziduri potrivit legislației pentru produsele vegetale. În ce privește cultivarea acestor porumburi modificate genetic în state terțe și utilizarea erbicidelor, în relație cu acestea, sigur că decizia pentru a permite astfel de culturi și posibilitatea utilizării erbicidelor, e o decizie ce aparține în mod exclusiv a celor state terțe și nu pot fi reglementate potrivit legislației europene. Aș dori să subliniez că orice import din cauza nivelului maxim de rezidu este sigur. Deci orice import este sigur pentru consumatori. În ce privește suspendarea acestei, acestui proiect de decizie până când procedura de autorizare va fi revizuită, aș vrea să vă reamintesc că Comisia a făcut o propunere permițând statelor membre să restricționeze importul de uh, produse alimentare sau de furaje modificate genetice. Continuăm Uh, discuțiile și la nivel de Consiliu, după cum știm că dezbaterea continuă la Parlament. În ce privește transparența studiilor și a datelor folosite în analiza de risc, aș vrea și aici să vă reamintesc că Comisia a făcut o propunere ambițioasă tocmai pentru a spori transparența acestor date în contextul uh, evaluărilor de risc realizate de EFSA. Iar această propunere, în momentul de față, e studiată atât în Consiliu cât și în Parlament, iar Comisia așteaptă cu interes dezbaterile ce vor continua pe acest subiect. În concluzie, vă rog să permite să subliniez că nu există niciun motiv pentru a retrage aceste propuneri de decizie, pentru că toate procedurile stabilite în legislația omg ului au fost, uh, au fost urmați meticulos, iar Comisia a respectat în ambele cazuri, procedura cât și puterile Comisiei au fost respectate. Dreptul de control al Parlamentului European se limitează la întrebarea dacă se depășesc sau nu puterile de implementare ale Comisiei, dar nu a fost cazul. Totuși, sper, deși Comisia nu trebuie să justifice uh, acțiunile, sper că explicațiile mele vă ajută să îndepărtați uh, preocupările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Președinta, mulțumim foarte mult pentru contribuția la dezbatere. Acum vom lua o scurtă pauză până la votul ce va începe la ora 10.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

spirit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

Amen.

Good morning everyone, if you can take your seats. Bună dimineața tuturor! Vă rog să vă așezați, să vă pregătiți cartelele de vot ca să putem începe partea de voturi. Okay, the first vote we are going to take. Bun. Primul vot, acordul provizoriu care rezultă din negocierile interinstituționale cu privire la sediul Agenției Europene a Medicamentelor. Votăm electronic, votul este deschis. And it is closed. Votul este închis. And it is adopted. Se adoptă. Now we vote on an objection. Acum votăm pe obiecție. În temeiul normei 106 pe, OM, pe prumbul modificat genetic, votăm electronic, votul este deschis. And it is. Votul este închis. Se adoptă. Now we vote on again on objection. Acum votăm din nou o obiecție în temeiul normei 106 pe organismele modificate genetic din nou, porumb. Votul este deschis. You wanted to say something? Voiați să spuneți ceva, doamna Gerling? Vă rog. Da, cartela mea de vot nu funcționează, așa că Puteți uh, să încercați încă o dată? Ok, the vote is closed. Votul este închis. Se adoptă. Now we vote on a draft opinion. Acum votăm pe un proiect de aviz cu privire la raportul provizoriu privind CFM 2021-2027, poziția Parlamentului în vederea atingerii unui acord. Începem cu amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. On uh, amendment 35 we have a split vote. We vote first part. Amendamentul 35, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, ab abțineri. Verificăm, votul este deschis. Mrs. Gerling, you are... Doamna Gerling? The vote is closed. Votul este închis. Se adoptă. Um, part of uh, Partea a doua de la amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Să verificăm, votul este deschis. And it's closed. Votul este închis. Doamna Gerling a votat Împotrivă, deci se respinge. Compromise. In, uh, compromise 5, we have... La compromisul 5 avem un amendament oral din partea raportorului. Mă vedeți amendamentul oral? Doriți să îl prezentați? Da, domnul Bele. Vreau doar să spun că vrem să excludem trimiterile la diferite agenții, pentru că referințele la toate celelalte agenții se fac mai târziu într-un alt compromis. Am discutat asta cu raportorii din urmă. Mulțumim. Se opune cineva amendamentului? Dacă nu, atunci votăm compromisul 5 cu amendamentul oral Cine este pentru, împotrivă? Trebuie să existe patru obiecții. Oral amendment. Obiectați la amendamentul oral? Bun, atunci votăm fără acest amendament. Dumneavoastră, doar dumneavoastră, domnule Lepic, ați ridicat mâna de asta am spus că e o singură obiecție și apoi am, am mers mai departe. Domnule Pieca, vreți să spuneți ceva? Da, vreau să spun și eu ceva, mulțumesc. Eu cred că atunci când se ajunge la un compromis, înaintarea de amendamente orale în timpul votului nu își are locul, puteați uh, să modificați acest text când am lucrat la compromis, pentru că atunci ar fi fost mai clar cu un amendament normal este în regulă, dar cred că uh, în ceea ce privește un amendament de compromis să schimbăm în acest moment nu este normal. Vreți să reacționați? Da, nu e o propunere din partea raportorului, e o propunere din partea unui alt grup din Parlament pe care am preluat-o și care a fost discutată ieri cu celălalt grup. Nu este nimic major, este o chestiune minoră, de fapt este o chestiune de limbă. Avem o trimitere la toate agențiile Uniunii Europene, EFSA, EMA și așa așa mai departe, într-un compromis un pic mai departe. Și aici s-a făcut trimitere numai la două din ele și cred că trebuie să le menționăm pe toate și nu numai două. Însă când vă uitați la soluția de compromis, toate acestea sunt acoperite, sunt menționate, am discutat și cu socialdemocrații, dar și cu celelalte grupuri. Până la urmă e doar o chestiune minoră, e o chestiune de limbă și a venit din partea altui grup, nici măcar nu a fost propunerea mea, a fost o propunere pe care am primit-o ieri și pe care am acceptat-o. Colegii văd că nu își retrag obiecția sau își retrag obiecția Abția? O mențineți? O retrageți sau o mențineți? Câte lume își păstrează obiecția? Să ridicați mâna. Bun. Atunci am hotărât. Votăm pe compromisul 5, fără amendamentul oral. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendment 41. Amendamentul 41 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru,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 abțineri, se adoptă. Și amendamentul 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, votul final, electronic, votul este deschis. And it is closed. Votul este închis. And it is adopt. Se adoptă. Now we vote on the draft report. Acum votăm pe proiectul de raport privind emisiile de dioxid de carbon și standardele de performanță pentru noile vehicule utilitare grele. Și începem cu amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 1A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm. Ah. Did anyone say they want to check? Okay. A spus cineva că trebuie să verificăm. E un compromis. Haideți totuși să-l verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem direct la pagina 4 și votăm pe amendamentul 181. Cine este pentru? 181 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3A. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pagina 7. Compromisul 2A. Cine este pentru? 2A pentru. Compromisul 2A pentru, împotrivă, abțineri, respins. Haideți să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Acum votăm amendamentul 29. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Haideți să verificăm. Eu cred că este respins, dar mai devreme m-am înșelat. Votul este deschis și închis și se adoptă. Amendamentul 193 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 194 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 195 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 196 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pagina 11, amendamentul 229 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 226 și Tran 28 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și acum votăm pe amendamentele separate. 222, 223 și TRAN 27. Cine este pentru? Pagina 12. Pentru că amendamentul de compromis a fost respins, iar acum trebuie să votăm fiecare amendament în parte. Începem deci cu 222, 223 și tran 27 pentru. Împotrivă. Abțineri respinse. Acum votăm 227, 365, 373 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 228 și 230 și 368-370 pentru, împotriva abțineri, respinse. 369, 371, 372 pentru, împotriva abțineri, respinse. Haideți să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Respinse. 219 devine caduc. Da, 218 și tran, 200, și tran 26 pentru, împotriva abțineri, respinse. ...217 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Tran 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum Trecem la pagina 17, amendamentul 36 pentru. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul Socialiștii au fost pentru sau împotrivă? PPE și SND sunt împotrivă. Vreți să verificăm? 36? Bine, haideți să verificăm dacă vreți. Votul e deschis. Verificăm 36. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Compromisul 4A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la pagina 19, compromisul 4B, pentru, împotrivă, abțineri, respins, 4C, pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 358. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 302 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 312. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 314 pentru. Împotrivă. Abțineri. PP. Pentru. Haideți să verificăm. Nu a fost foarte clar. Nu mi-am dat seama cum ați votat. Votul este închis. Respins. 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 315 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm 315, votul este deschis. Votul este închis. Respins. 316 pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm. 316. Votul este deschis. Probabil că e la fel ca înainte. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 8A pentru împotriva abțineri se adoptă. 8B pentru devine caduc, de fapt. Trecem la compromisul 9, pagina 26 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 50 și, 5, 6 pentru împotriva abțineri respins, compromisul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 10A pentru împotriva abțineri se adoptă. Următorul devine caduc. Votăm amendamentul 58 pentru împotriva abțineri se adoptă. Nu votăm pe următoarele. 356 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 361, 362 pentru. Împotrivă. Abțineri respinse. 363 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 364 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 366 și 367 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 374 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la pagina 32, amendamentul 391. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 66 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 67 pentru, împotriva abțineri respins, 392 pentru, împotriva abțineri respins. Pagina 37, amendamentul 74 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 75 pentru. Împotrivă. SND este pentru. Bun, atunci se adoptă. Amendamentul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Tran 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. De fapt, 76 votăm pe 76, chiar dacă am votat Tran 1. Bun, votăm doar pe prima parte. 76 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 76. Da, socialiștii au fost împotrivă, votul este închis, se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 și tran 2 pentru. Împotrivă abține se adoptă. 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm 6. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 78-79 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. Tran 3 pentru împotriva abțineri se adoptă, tran 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 7 pentru, împotriva, abțineri respins, 80 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Se pare că am sărit peste tran 4, îmi cer scuze, votăm tran 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem la tran 6 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Tran 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 29 și tran 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 100 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 101 și 102 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 103 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Tran 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Tran 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 104 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Tran 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 107 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Tran 16 și 108 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 151 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votul electronic final. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Am terminat? Bun. Înseamnă că partea de voturi s-a încheiat. Urmează audierea domnului Bernhard Url pentru postul de director executiv al EFSA în vederea reînnoirii mandatului său. Cred că, de fapt, e aici domnul Url, așa că putem uh, în- relua în 5 minute. In five minutes, uh, he will be here, so I invite... Va fi alături de noi în 5 minute, deci vă rog să rămâneți în sală. De deci-

Ok. Let's start. Haideți să începem discuțiile. Îl vom asculta acum pe domnul Bernard Ur, director executiv EFSA, pentru reînnoirea mandatului său, pentru că Consiliul de Administrație EFSA, în calitate de autoritate care numește directorul, a hotărât să-l numească pe domnul Ur pentru un al doilea mandat. În reuniunea din 10 octombrie, domnul Bernard Ur a fost numit director executiv EFSA în iunie 2014 și a funcționat ca director interimar șapte luni anterior. Având în vedere că membrii Parlamentului îl cunosc foarte bine deja pe domnul Ur, am hotărât să alegem o procedură simplificată pentru audiere și evaluare și să avem un schimb normal de opinii și să nu folosim formatul oficial al audierilor. De aceea am combinat audierea de astăzi cu un schimb de opinii, procedură deja folosită, pe care o vom aplica în discuția cu agenția. Deci, astăzi avem ocazia să discutăm și programul de lucru al agenției și, în special, obiectivele stra- sale strategice până în 2020. Acestea fiind spuse, vreau să dau cuvântul domnului dr. Ur. Bine ați venit! Care va face prima declarație? După care avem procedura intervențiilor spontane. Deci, dacă doriți să interveniți, vă rog să semnalați intenția. Domnule doctor Ur, întâi. Mulțumesc! Bună ziua! Stimată doamnă președinte, stimați deputați, vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat să vin astăzi aici și pentru că mi oferiți ocazia să fac această declarație introductivă înainte să trecem la întrebări și răspunsuri. E onoare să fiu astăzi aici ca parte a procesului de renoire a mandatului, așa cum ați arătat și dumneavoastră, pentru un posibil al doilea mandat timp de 5 ani ca director executiv EFSA. Dați-mi voie să vă reîmprospătez un pic memoria, deși știu că vă amintiți foarte bine care este principala misiune EFSA. Ideea este să consiliem decidenții politici cu cele mai bune studii științifice referitoare la um, sănătatea animalelor, sănătatea umană, sănătatea plantelor și cu privire la riscurile emergente. Asta este, deci, esența științifică a activității noastre pe acești patru piloni. Cum reușim să livrăm aceste valori cetățenilor? Avem avize științifice cu privire la riscurile din lanțul alimentar, riscuri chimice, biologice, uh, care ne ocupăm de sănătatea plantelor, oamenilor și animalelor. Facem avize științifice înainte de autorizarea produselor, elaborăm și rapoarte anuale Asta este o parte importantă a activității noastre pe reziduri de pesticide, zoonode, um, produse uh, care pot apărea în produsele alimentare și fac probleme și colaborăm și cu Centrul pentru Controlul Bolilor din Stockholm și Agenția Europeană pentru Medicamente din Londra. De asemenea, evaluăm riscurile emergente pentru a anticipa viitoarele riscuri ce pot apărea în lanțul alimentar și pentru a găsi metode de a le reduce. Și, în încheiere, dar foarte important, comunicăm la timp, în mod obiectiv, fiabil și accesibil, aceste informații gestionarilor de riscuri și consumatorilor. Și dacă îmi permiteți să mă întorc un pic în urmă cu câțiva ani, în aprilie în 2014, în ultima reuniune a Comisiei MV, din mandatul dinainte acestui mandat în Strasburg, am participat la prima mea audiere pentru a ocupa postul de director executiv. Eram director interimar atunci și am propus să mă acces pe patru subiecte. Să avem, în primul rând, baza științifică corectă, să avem o agenda europeană pentru evaluarea riscurilor, să promovăm independența, deschidere și transparență și să transformăm comunicarea. Și întrebarea este dacă până la urmă EFSA și-a ținut promisiunile. Eu vreau să scot în evidență doar câteva aspecte principale, pentru că evident nu putem intra în toate detaliile. În ceea ce privește baza științifică, avem uh, avizele științifice corecte. În acești patru ani și jumătate am emis peste 2500, peste 2000 de avize științifice și 99, ceva la sută au fost uh, fără obiecțiuni. Au fost câteva, dar majoritatea vizelor științifice au fost implementate de managerii de risc pentru îmbunătățirea securității alimentare în Europa. Avem uh, programe pe termen lung, aditive în uh, produse alimentare, nutrețuri, uh, valori de referință pentru diete și așa mai departe. Avem și acțiuni în caz de urgență, dacă există epidemii, uh, dacă există riscuri prezentate de riscul Ebola. De exemplu, lucrăm în regim de urgență în boli la animale de asemenea. Știți că există boala veziculară, uh, influența la păsări, Există și o serie de alte probleme legate de climă. Avem excilela fastidiosa, boala aceea la măslini și mai există și eforturi de o mai bună categorisire pentru a sprijini un mai bun regim fitosanitar. Și o altă activitate, uh, mai puțin vizibilă, uh, ține și de elaborarea de documente de orientare, de ghiduri, care sunt instrumente pentru evaluarea riscurilor și care descriu modul în care facem noi evaluarea riscurilor. Avem o gamă largă de astfel de documente de orientare. O să menționez trei dintre ele. Una referitoare la incertitudinile în evaluarea riscurilor, cum să abordez aceste incertitudini. A fost o activitate foarte intensă a comitetului nostru științific în ultimul an, apoi ponderarea dovezilor, adică cum să evaluăm studiile pe care le primim din partea industriei, literatura științifică, deci cum putem evalua aceste studii științifice într-un context global și nu în ultimul rând ne ocupăm și de relevanța biologică a efectelor constatate. Și aș avea două observații, dacă îmi permiteți. Uh, baza noastră științifică este la zi. Dacă ieșim uh, în afara Europei, și asta ni se întâmplă, ne întâlnim cu omologi EFSA din China, din Japonia, din Australia, Noua Zeelandă, SUA, primim un feedback foarte pozitiv cu privire la calitatea științifică a muncii noastre. Există țări care practic ne spun deschis, noi nu facem așa ceva, ci preluăm avizul EFSA ca reper și pentru uh, sfera noastră de acțiune. Prin urmare, este foarte bine să vedem că baza noastră științifică este și utilă și actualizată la zi. Și aici revin la Parlamentul European. Cred că ați luat o decizie foarte înțeleaptă în 2002, când s-a adoptat legea generală privind produsele alimentare împreună cu Consiliu, să creați această mică agenție în Parma, cu 450 de angajați care să se bucure și de sprijinul statelor membre. Acest model Uh, pe baza căruia statele membre închiriază, detașează experți în regim mai mult sau mai puțin voluntar, oferă o structură foarte flexibilă, inteligentă și deloc costisitoare față de modelul din Statele Unite. Și dacă ne întoarcem un pic uh, de-a lungul timpului, cred că e uluitor să vedem ce am reușit să facem cu doar 80 de milioane de euro pe an. Pentru că dacă vă uitați la omologii noștri americani, FDA-ul sau EPA din Statele Unite, bugetul lor este între 4, 5 și 10 miliarde de dolari. Sunt organizații enorme, cu peste 10.000 de angajați. Organizația noastră este mică și putem să ne desfășurăm activitatea datorită entuziasmului experților care vin din statele membre și pentru mine e o plăcere să lucrez cu acești oameni, să îi văd când sunt pasionați și de entuziasmați să studieze chestiuni care țin de securitate alimentară. Și le mulțumesc statelor membre și experților pentru contribuția voluntară. Și în această arenă, în acest mediu politic, îndrăznesc să spun că acesta este un exemplu al Europei în acțiune. La asta se referea Robert Schuman când a spus că așa va fi construită Europa. Nu doar pe baza unui plan uh, principal, ci și cu aceste efecte tangibile ale integrării europene. Și cred că experții noștri în domeniul securității alimentare sunt un bun exemplu al Europei în acțiune. Apoi, al doilea punct. Uh, dacă am construit solid, o agendă solidă pentru securitatea alimentară în Europa, da, cu organizațiile omologe, cu punctele focale din statele membre, cu forumul specializat și acum lucrăm pentru a ne ocupa de diferite boli ale peștilor uh, în cadrul unui exercițiu științific. Și aici vreau să mulțumesc partenerilor din statele membre pentru sprijinul constat oferit uh, proiectului european și agenției EFSA. În ceea ce privește independența, deschiderea și transparența, am început acest drum pentru EFSA deschisă în 2014 și scopul a fost să ne asigurăm că datele și metodele noastre sunt disponibile public, astfel încât alții să poată să le studieze și, de ce nu, să copieze uh, sau să se folosească de aceste informații. Am implementat peste 35 de măsuri în întreg ciclul evaluării de risc, am implementat o nouă politică de independență și vreau să mulțumesc Parlamentului European și Comisiei ENVI pentru uh, contribuția dumneavoastră critică, îndrăznesc să o numesc, la aceste eforturi ale noastre, pentru că astfel am reușit să avem o politică bună EFSA. Parlamentul a dat dovadă și de încredere în procedura anuală de descărcare bugetară, în ceea ce privește conturi, tranzacții, execuție bugetară, gestionarea organizației. Am avut întotdeauna în ultimii cinci ani o descărcare fără probleme bugetară. Și asta este un lucru bun și pentru Envi și pentru Comisia de Control Bugetar în ceea ce privește gestionarea EFSA. Am implementat și un nou program de implicare a factorilor uh, relevanți cu peste 1000 de organizații care acum participă și ne-am extins sfera de aplicare și am interacționat mai mult cu societatea civilă. Această abordare a permis o inițiativă destul de unică alături de Parlament, aș spune, și anume Parteneriatul pentru Albine și Sănătatea Albinelor. Este o abordare unică cu mai mulți factori care se bazează pe colectarea de date pentru a înțelege mai bine bolile și stresul la care sunt supuse albinele și stupii. Și am primit un mandat din partea Parlamentului. Uh, și cred că asta arată încredere în munca noastră. Și de curând, din partea Parlamentului, am primit și un mandat pentru bunăstarea animală pentru iepuri de crescătorie. Vă mulțumesc pentru asta și asta pentru că e o dovadă a faptului că Parlamentul și EPSA colaborează foarte bine. Din punctul meu de vedere, deschiderea și transparența nu sunt un obiective în sine, sunt mai degrabă niște cerințe de bază pentru ceea ce ne interesează și anume responsabilizare. Și asta vrem să facem. Vrem să fim răspunzători în fața cetățenilor și a Parlamentului European cu privire la ce facem și cum cheltuim banii primiți de la contribuabili. În ceea ce privește comunicarea, asta este una dintre marile probleme în ultimii ani, și anume cum să ne facem vocea auzită pe o scenă unde există așa de mulți actori și unii au niște sisteme de sunet foarte puternice chiar. Da, avem o abordare rațională, vrem, uh, vizăm direct ținta, avem mesaje coerente și colaborăm cu gestionarii de risc și autoritățile responsabile din statele membre. Acestea fiind spuse, ne putem declara mulțumiți? Eu spune că da și nu în același timp. Putem spune da, pentru că activitatea EFSA a contribuit în mod semnificativ la faptul că acum avem standarde mai bune de securitate alimentară în Europa. Și să nu uităm că industria agricolă și alimentară din Europa este campion mondial la exporturi. Deci după 5 ani de la implementare, cred că împreună am ajuns la un nivel mult mai ridicat de securitate alimentară și pregătire pentru cazuri de criză. Am avut și exercițiul REFIT 178 și acest lucru a fost confirmat de foarte mulți dintre cei vizați. Dar nici nu ne putem declara prea mulțumiți pentru că încă mai există multe boli care vin pe lanțul alimentar, avem probleme microalimentare uh, și multe alte provocări. Prin urmare, n-am avut succes, cel puțin nu întotdeauna, în ceea ce privește comunicarea eforturilor noastre științifice în mod convingător și situația juridică nu ne-a permis să fim așa de deschiși precum ne-ar fi plăcut nouă. Dacă îmi permiteți, aș avea de făcut o observație cu privire la o situație destul de recentă. Asta e motivul pentru care am fost așa de deschiși pentru, față de comisia, propunerea comisiei privind transparența în evaluarea riscurilor, pentru că asta ne-ar oferi temeiul juridic și resursele necesare să ne îndreptăm către o mai mare transparență. Și în ceea ce mă privește, eu cred că cu cât vom adapta mai repede acest act, cu atât va fi mai bine pentru noi. Așteptările au crescut și datorită activității dumneavoastră față de o mai bună accesibilitate a datelor și ar fi păcat să nu putem răspunde acelor, acestor așteptări. Pe de altă parte, înțelegem că procesele parlamentare sunt procese care iau timp pentru a ajunge la rezultate de calitate. Înțelegem acest lucru, suntem de acord, noi nu suntem legiuitorii, suntem cei care execută deciziile. Și Totuși, v-aș ruga să acordați acestui dosar cea mai mare prioritate posibilă, nu neapărat pentru bunăstarea agenției noastre, ci pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor pentru o mai bună transparență și o mai bună evaluare a siguranței produselor. Vreau să vă mulțumesc pentru toate eforturile făcute pe acest dosar și pentru implicarea dumneavoastră continuă de a ajunge la acorduri eh, la timp. Și Fiindcă mai am două minute, dacă îmi permiteți, aș vrea să vă spun care vor fi cele mai mari provocări pentru viitor. Acestea vin din partea resurselor, adică resurse bugetare și umane, expertiză. Cred că majoritatea dintre dumneavoastră sunt de acord că nu avem cum să ne continuăm activitatea cu doar 80 de milioane de euro, e imposibil, deci resursele financiare. Apoi, complexitatea științifică rămâne o provocare dacă ne gândim la amestecuri chimice, la nanomateriale, la biologie sintetică, așteptările societății, preocupările cetățenilor, comunicarea rezultatelor științifice. Toate acestea continuă să fie o provocare și, de asemenea, pregătirea pentru un viitor încă neclar, incert. Cum putem aborda aceste provocări? Printr-o serie de inițiative pe care le vom prezenta în următoarea strategie EFSA, EFSA 2027, după ciclul CFM. Însă aș spune că există un fir roșu care unește răspunsul la toate aceste provocări și anume colaborare fără limite. Poate că pare anodin, dar sunt convins că colaborarea este cel mai important instrument pentru a gestiona complexitatea viitorului și e nevoie de colaborare la toate nivelurile, și în agenție, și cu organizațiile similare din statele membre, cu agențiile europene care răspund în fața comisiei dumneavoastră. Putem lega agențiile și să construim un fel de o agenție unică pentru sănătate. One Health Agency. Și sprijinul comisiei dumneavoastră ar fi foarte util în acest sens. Dar sigur și cu Sante, cu Agre, cu Digit, cu Connect, TLC, cu toate directoratele comisiei, sigur și cu Parlamentul. Suntem aici pentru a vă oferi consiliere și nu în ultimul rând cu partenerii noștri globali. Pentru că trebuie să ne asigurăm că avem abordări globale la evaluarea de risc și că tranzacționăm produse și alimentare și nutrețuri sigure și avem foarte multe teme de făcut în ceea ce privește rezultatele, eficiența și introducerea științei sociale în munca noastră. Organizația noastră trebuie să rămână flexibilă, trebuie să capitalizăm colaborarea digitală, cloud sourcing, cloud computing și inteligența artificială. Deci astea sunt toate domenii de colaborare. În ceea ce privește resursele, Vă vom aborda și vă vom cere sprijinul pentru creșterea bugetului EFSA. Știu că mă repet, însă sunteți de acord, majoritatea dintre dumneavoastră, că nu putem răspunde așteptărilor societății cu doar 80 de milioane de euro pe an. Doamnelor și domnilor, pentru mine a fost o onoare și un privilegiu să lucrez cu dumneavoastră în ultimii 5 ani. Uneori am avut dezbateri mai aprinse, uh, uneori am avut și schimburi mai încărcate de emoții, de opinii, dar chiar și în aceste situații întotdeauna am avut impresia că există o unitate între noi pentru scopul global și anume alimente sigure pentru cetățenii europeni. Cu mare plăcere îmi doresc să colaborez cu dumneavoastră în următorii ani. Uh, vă stau la dispoziție pentru întrebări și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule doctor Ur. Și acum persoana noastră de contact, doamna Iuso, ne va vorbi prin intermediul doamnelor de la ei. Vă rog. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor uh, eurodeputați, colegi. Am să vorbesc în numele doamnei Ayuso, care nu poate fi prezentă în aceste clipe. Domnule Url, Vă urez mai întâi de toate bun venit la Comisia Envi. Vă felicit sincer pentru numirea dumneavoastră recentă uh, în cadrul acestei reînnoiri a mandatului dumneavoastră. Vă mulțumesc nu doar pentru eforturile um, realizate și prin dumneavoastră felicitări întregii echipei, ci și efortul de a ne face pe noi să înțelegem mai bine felul în care funcționează agenția. Uh, sunteți director executiv și ați mm, fost în măsură să gestionați situații foarte dificile, situații cu care s-a confruntat agenția. Sunt convinsă că veți continua să vegheați la ameliorarea continuă a activității agenției și în viitorul mandat, dacă acesta va fi confirmat. În încheiere vreau să vă pun o întrebare simplă, dar importantă pentru noi mai ales uh, dat, date fiind provocările cu care vă confruntați în cadrul unui al doilea mandat în următorii cinci ani, care vor fi prioritățile în activitatea dumneavoastră? Mulțumesc, spune președinta. Acum deschid uh, dezbaterea către ceilalți colegi într-o procedură de tip catch the eye. Unii s-au înscris deja la cuvânt. Începem cu domnul Poci. Mulțumesc, doamnă președinte. Sigur, îl salut și eu pe domnul Url. Nu este nicio îndoială, domnule Url, că sunteți uh, persoana potrivită la șefia agenției uh, și am putut constata personal în repetate rânduri dedicația dumneavoastră, capacitatea dumneavoastră de comunicare pe care o apreciez în mod deosebit și sper sincer că veți fi confirmat pentru un al doilea mandat. Asta nu înseamnă însă că sunt de acord cu tot ce a făcut EFSA. M-aș aștepta, aș fi așteptat să vorbiți nu doar despre succesele EFSA, ci și despre erori. Pentru că toată lumea face greșeli și n-ați menționat absolut nicio astfel de eroare. Iar uh, pentru mine, ca eurodeputat, ar fi interesant să știu ce credeți despre erorile comise, sigur nu de dumneavoastră personal, ci de agenție și ce lecții ați tras poate din uh, erorile de parcurs? Poate ne dați niște exemple. Bună oară! Evaluarea edulcoranților. Ce credeți despre ce s-a întâmplat cu avizul opinia singenta, de exemplu, lucruri stranii care s-au petrecut totuși. Și încă o întrebare importantă pentru mine se referă la dublarea evaluărilor pentru autorizarea anumitor substanțe. Cred că știu ce, știți, cred că știți ce vreau să spun. Uh, o agenție evaluează pesticidele și o altă agenție evaluează biocidele. E un fel stran de a obține două avize, e o uh, dublare a efortului și rezultatele noastre sunt confuze, nu doar pentru noi, cât mai ales pentru publicul european. Iată, deci, uh, o a doua întrebare referitoare la această dublă evaluare. În rest, vă mulțumesc ce ați spus despre propunerea GFO, intenția și cred că doamna raportor va vorbi despre acest lucru după părerea mea, cred că avem două opțiuni. Una, uh, să ne grăbim și doi, să facem lucrurile bine. Și dacă speli rufele, nu ai decât aceste două opțiuni. Poți să lucrezi repede sau poți să lucrezi bine. Deci aș vrea să știu care e opțiunea dumneavoastră preferată. Și fără un discurs diplomatic ci scurt și la obiect. Preferați uh, să acționați rapid sau preferați să acționați bine? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Meissner. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, domnule Url, pentru că v-ați deplasat. Vă mulțumesc și pentru prezentare. Cu câțiva ani în urmă eram cu doamna Ayuso în clădirea EFSA și am fost foarte convinsă de ce am văzut acolo. Oameni de știință cu care m-am întâlnit acolo mi se păreau cât se poate de independenți și din acest punct de vedere eu sunt un fan al EFSA. Sigur că nu există perfecțiune, dar am avut mereu încredere în EFSA și mă bucur că agenția există. Cred că v-ați făcut autocritica uh, deja, nu ați făcut destule pentru ce privește rezistența antimicrobiană. Ce se mai poate face în plus? Oare uh, nu a fost destul de auzită vocea dumneavoastră? Ce faceți la nivel de comunicare? Poate că aici nu sunteți destul de performanți. Asta e prima întrebare. Doi, ați spus că la Comisia PEST uh, s-a cerut mai multă transparență, încă și mai multe date și informații. Întrebarea mea ca să avem mai multe date. Uh, puteți uh, Adică trebuie să aveți uh, mai mulți bani, trebuie un buget sporit sau puteți în condițiile actuale să ne oferiți mai multe informații făcând mai multe analize și studii. Ce puteți face mai bine, ce puteți face în plus cu mai mulți bani? Cum ați putea să serviți încă și mai bine cetățenii europeni? Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, domnul Hausling. Da, mulțumesc, domnule Url, pentru că ați venit, vă mulțumesc pentru explicații. Suntem de acord pe un lucru. EFSA e o instituție foarte importantă și noi dorim să o consolidăm. În vremea din urmă, nu ați contribuit în mod necesar la niște uh, lor de poziții foarte clare, așa că aș fi prudent în cele ce spun aici. Sunteți ca uh, responsabil EFSA și ați uh, avut unele poziții care pentru mine pf, sunt litigioase, ca să spun așa. Mă gândesc la glifozat, ați vorbit de știință Facebook, știința pe Facebook. Uh, chiar dacă vrem să fim prudenți în intervențiile noastre, Eh, trebuie să spunem că ați avut poziții îndrăznețe. Ați vorbit eh, despre nevoia unei agriculturi intensive. Eh, într-un interviu ați mai spus că studiul genetic e o cale foarte bună, însă că tot ce trebuie să explicăm mai bine. practic, industria agroalimentară uh, ține același discurs. Sunteți realmente neutru? Credeți că decizii controversate sunt corecte atunci când vă exprimați în acest fel? Mm, uh, aș spune că mm, suntem uh, lipsiți de încredere vis-a-vis -vis de această atitudine. Ați fost întrebat ce erori ați făcut. Nu credeți că în viitor e poate mai bine să uh, evitați în focul luptei să evitați astfel de declarații? Veți fi ceva mai prudent sau mergeți pe aceeași cale? EFSA trăiește și din încrederea tuturor, iar în momentul de față există neîncredere pentru că aveți unele poziții foarte politice, în special în ce privește ingineria genetică. Uh, mie nu mi se pare că se poate lua o decizie neutră atunci când vă exprimați așa cum o faceți. Cum vă vedeți rolul în anii care vin? Veți continua să vă lansați pe această scenă politică, arenă politică sau veți încerca să fiți ceva mai neutru? Apoi, de ce are nevoie EFSA în anii care vin? Ați spus-o clar. Uh, transparență, și aici mă refer și la directiva transparență. Noi suntem foarte favorabili uh, ca măsuri suplimentare de transparență să fie adoptate rapid. Însă, o problemă cu care părem să fim de acord e că atunci când Comisia ia decizii prea rapid, noi suntem sub presiune, ceea ce nu ne dă suficient timp pentru analiză. Și aș vrea să vă spun că doar banii nu vor aduce mai multă transparență. E nevoie, poate, Eh, să ne gândim și la altceva decât la bani, să restructurăm, de exemplu, lucrurile, eh, să sporim transparența prin măsuri concrete. Și asta e un pariu al încrederii. Apoi, în anii din urmă am marcat un lucru de-a lungul deciziilor, nu cumva ne îndepărtăm încet încet de principiul precauției și mergem către uh, o pură analiză a riscurilor? Uh, până unde și cum putem lua astfel de, uh, să ne asumăm astfel de riscuri. Aveți aceeași perspectivă în ce privește declarațiile EFSA? Mă gândesc, repet, la principiile de bază ale funcționării dumneavoastră. Thank you. Uh... Mulțumim, doamna Melior. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Um, Herr Ull, ich Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Url, vă mulțumesc nu doar pentru prezență, ci și pentru tot ce ne-ați spus. Mulțumesc că ați revenit asupra temelor pe care v-ați exprimat încă înainte de a vă asuma postul, primul mandat. Cred că Europa se poate bucura de a avea agenția EFSA cu un nivel de siguranță alimentară crescut în UE și M-aș bucura că mandatul dumneavoastră să fie prelungit, reînnoit. Și cred că e bine pentru Agenția Europeană să aibă în fruntea ei un uh, conducător carismatic. Și măsor bine cuvintele. Ați uh, evocat un aspect uh, la care eu sunt foarte sensibilă, anume experții din statele membre pe competența acestora se bazează uh, activitatea EFSA, pentru că uh, avizele, expertizele dumneavoastră uh, provin uh, de la experții din statele membre. Dar astfel ajungem și la sursa problemelor. Ați putea să ne spuneți oare cum, după părerea dumneavoastră, putem face în așa fel încât experții naționali să joace corect ca statele membre să fie gata să ofere mijloace mai consistente pentru ca experții să-și poată face treaba, să joacă, să joace rolul la care noi ne așteptăm. Colegul Hausling a vorbit despre transparență cu o clipă în urmă, dar mai intervine și tema independenței Uh, transparenței deliberărilor printre experți la EFSA. Și aș vrea să aflu ceva mai mult, deci, pe această temă. Mulțumesc. Mulțumesc, până președinta. Domnul Lize. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc și eu domnului Url pentru tot ce ne-a spus și pentru întreaga sa activitate în cadrul EFSA. Vă doresc să se confirme prelungirea mandatului. Acum, revizuirea dreptului la alimentare. Aici există uh, dezbateri pe marginea calendarului. Eu cred că trebuie să impulsionăm puțin comisia, care trebuie să facă mai multe eforturi. Comisia nu mai poate continua să lucreze în condițiile în care o face azi, de ani de zile. Comisia discută la nivel intern, dar și cu actorii din uh, sectoarele vizate, iar apoi ni se face o propunere la care noi trebuie să uh, reacționăm, să răspundem în trei săptămâni. Ei bine, unii spun Comisia a consultat deja actorii uh, din sector, dar lucrurile nu funcționează așa. Când propunerea e importantă, când uh, vrem să adoptăm o astfel de propunere înainte alegerilor, ea trebuie să ajungă pe masa noastră la timp. Dacă ne uităm la programul pe care îl avem noi aici, plenară săptămâna viitoare, e, e enorm ceea ce facem. Se așteaptă lumea ca noi să ne pronunțăm pe un număr colosal de dosare legislative, fiecare important. Eu cred că ar fi mai bine să mergem cu pași mici și siguri mai lent. Nu ne putem precipita într-una. Uh, uitați-vă ce s-a întâmplat în prima lectură. Trebuie lansat un semnal clar Comisiei că Parlamentul vrea să capete timpul de care are nevoie pentru a-și desfășura munca legislativă, mai ales dacă uh, dorim ca dosarele să fie corespunzător încheiate. Uh, ele trebuie să ne parvină, deci propunerile Comisiei trebuie să ne parvină mult mai devreme. Comisia lucrează ani de zile și apoi noi în câteva săptămâni trebuie să uh, încheiem un dosar. Ehm, ne regăsim realmente într-o situație imposibilă. Mulțumesc! Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Url, că v-ați deplasat până aici. În numele grupului meu am mai multe întrebări în cadrul reformei legii generale pentru alimentație și importanța ei pentru siguranța alimentară. Cum percepeți anumite puncte importante ale reformei, anume Eh, gestionarea conflictelor de interes, eh, transparența și guvernanța care ar permite statelor membre să fie ceva mai prezente. A doua întrebare. În ce privește perturbatorii endocrini, o problemă deosebită, deoarece trebuie să ne ocupăm de asta tocmai într-un moment în care suferim deja consecințe importante și avansate eh, despre care nu știm suficient. E un proces foarte vechi pentru care ar fi nevoie de un studiu uh, solid și care uh, să fie retroactiv. În al treilea rând, cum reacționați atunci când Comisia nu ține seama de avizele EFSA? Mă gândesc în deoseb la uh, pol polenizatori. EFSA va putea să-și impună punctul de vedere uh, într-o manieră mai eficace Vă mulțumesc anticipat pentru răspunsurile la aceste trei întrebări. Doamna Zomăr acum. Mulțumesc. Bună ziua, domnule Url. Mă bucur să vă revăd aici la noi. M-aș bucura ca mandatul dumneavoastră să fie reînnoit. Spun asta pentru că vă stimez și apreciez competențele dumneavoastră științifice, pentru că ele sunt foarte importante pe postul pe care îl ocupați. Vedem că există încercări tot mai importante în vremea din urmă ca deciziile politice să poate fi influențate. Mass media, dezinformarea, toate contribuie. Și într-un uh, domeniu care are nevoie de o abordare riguroasă științific, ei bine, încercăm să facem ca lucrurile să se miște prin uh, acțiuni de informare, respectiv dezinformare. Iată de ce eu cred că um, abordarea dumneavoastră științifică e reacția potrivită la uh, circumstanțele actuale. Noi știm că un om de știință are nevoie de timp ca să-și facă treaba cum se cade, dar și noi, parlamentarii, avem nevoie de timp pentru a ne face treaba cum trebuie. Domnul Lize tocmai a vorbit despre asta. Însă azi ne regăsim într-o situație în care Comisia nu ne lasă timpul uh, necesar de muncă. În ce privește revizuirea uh, dreptul uh, la alimentație, mm, cred că Comisia uh, a luat-o pe o cale complet greșită. Trebuie uh, uh să uh, se pună capăt atitudinii DG uh, Sanco. Cred că noi, ca legislator, împreună cu Consiliul, Trebuie să putem beneficia de timpul necesar pentru a examina, a examina dosarele așa cum se cuvine. Iar propunerile ce ne vin de la comisie nu sunt uh, întotdeauna uh, realiste. Nu sunt de acord cu domnul Hausling când spune că producția agricolă uh, ecologică nu va putea hrăni umanitatea. E un derapaj o astfel de declarație. Agricultura alternativă are nevoie de uh, un teren mm, de șase ori mai mare decât uh, um, agricultura tradițională pentru a produce o aceeași cantitate. În rest, agricultura alternativă, ecologică, poate că va fi soluția. Dar, la fel, și agricultura tradițională, clasică. Realmente există o evoluție tot mai favorabilă a opiniei publice către uh, tehnicile genetice, către ingineria genetică, care permite utilizarea uh, unei cantități mai mici de îngrășăminte, pesticide, produse chimice și chiar și mai puțin combustibil fosil. Deci, prin asta și mai puține emisii. Vă mulțumesc, uh, spune președinta. Uh, comisia poate dorește să intervină pentru a reacționa în cadrul acestei dezbateri. Desigur, doar dacă doriți. Uh, thank you, Madam Chair. I'm here, obviously, in the context of uh, Dr. Or Mulțumesc, domnule președinte. Mă aflu aici și pentru prezentarea domnului Url în vederea prelungirii mandatului său de uh, director executiv al EFSA. Comisia sprijină acest lucru. Am um, informat și Consiliul de Administrație cu privire la poziția noastră. Domnul Url este aici pentru a ne prezenta viitorul EFSA și legătura cu Comisia. În acest context a subliniat faptul că mai multe resurse pentru EFSA sunt importante pentru a asigura o mai mare transparență a evaluării științifice a riscurilor și Comisia a încercat să faciliteze acest lucru în propunerea sa către Consiliu și către Parlament. Am propus modificări foarte importante la dreptul existent în materie de alimentație, astfel încât să avem atât resursele cât și competențele juridice de a oferi mai multă transparență cetățenilor în acest domeniu extrem de important. Am luat notă și acceptăm faptul că Parlamentul și Consiliul sunt legiuitori și că fiecare are abordarea proprie cu privire la această chestiune. Deja ni s-a mai spus că această propunere a fost adoptată prea îngrabă și că nu s-a lăsat suficient timp Parlamentului să analizeze această propunere importantă. Comisia a explicat mereu care a fost contextul. A fost o reacție directă la inițiativa cetățenească de a interzice glifosatul. Președintele Juncker și comisarul Andrew Kaitis au luat această inițiativă în serios și au vrut să ofere cetățenilor dovezi concrete că le ascultăm preocupările și că suntem pregătiți și ne angajăm să reacționăm la acestea. Și asta înseamnă să acționăm cu hotărâre și să acționăm rapid, lucru care explică de ce, în perioada scurtă între răspunsul Comisiei la această inițiativă decembrie 2017 și adoptarea formală din partea Comisiei aprilie 2017, adică în mai puțin de patru luni, am înaintat o propunere foarte ambițioasă cu resursele aferente. Deci, noi, Comisia, am găsit timpul și energia să facem munca necesară și știm și așteptăm și apreciem. Știm că așteptăm și de la Consiliu și de la Parlament să găsească aceleași resurse și același timp pentru a analiza într-o perioadă destul de scurtă această propunere foarte importantă. Da, înțelegem că în mod ideal am fi avut nevoie de mai mult timp, dar trebuie să respectăm calendarul parlamentar și trebuie să fim ambițioși și asta pot repeta la nesfârșit în acest context. Este foarte important și doctor, domnul Url a subliniat acest lucru de asemenea, trebuie să profităm de acest impuls politic ca să facem progrese pe această propunere, trebuie să dăm EFSA resursele necesare și trebuie să cerem și de la propriile noastre instituții să facă același efort eroic, pentru că ar fi o realizare extraordinară din partea instituțiilor europene dacă noi împreună am putea într-un timp atât de scurt, să adoptăm o propunere esențială pentru îmbunătățirea transparenței în acest domeniu extrem de important. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Da, știm cu toții ce a făcut comisia și apreciem eforturile. Doamna Zomăr, cred că vrea să reacționeze. Mulțumesc, doamnă președinte! Dați-mi voie să răspund direct acum. Eu nu sunt uh, de acord cu cele pe care tocmai le-am auzit. Spuneți că Parlamentul, că raportorul din Parlament nu sunt suficient de ambițioși în modul în care tratează această chestiune extrem de importantă pentru alimentație. Și Cred că aceste afirmații nu sunt acceptabile. Ați spus că dumneavoastră ați înaintat o propunere într-un timp foarte scurt. Problema este însă că nu ați analizat consecințele, că în Consiliu nu s-a făcut uh, o evaluare a ceea ce a făcut Comisia și noi avem nevoie de o mai bună reglementare și cred că de aceea avem nevoie de a- avem atâtea probleme acum. Și nu cred că e cazul să ne grăblim când nu putem lua în calcul toate aspectele și ONG-urile, de exemplu, atunci înseamnă că lipsește ceva, iar acest lucru ne face munca și mai dificilă și noi nu ne ocupăm de un singur dosar, ne ocupăm de mai multe dosare în același timp. Da, se pare că la comisie aveți foarte multe resurse, însă de multe ori vă plângeți că nu există suficiente resurse pentru punerea în aplicare a legislației deja adoptate. S-au făcut uh, destul de multe în uh, ultimii ani și aș vrea să vă reamintesc regulamentul privind alimentația și informația cu privire la alimentație. Foarte multe aspecte trebuie puse în aplicare prin intermediul actelor de punere în aplicare și DigiSanta refuză să facă acest lucru. Dați-mi voie să vă reamintesc faptul că creșterea transparenței ar trebui să fie asigurată de EFSA și că EFSA ar trebui să primească mai mulți bani în acest sens, iar statele membre ar trebui să-și îndeplinească și ele obligația în această direcție. Deci nu puteți veni aici de la comisie și să ne spuneți că numai dumneavoastră chiar luați măsuri pentru a vă asigura că interesul public este respectat. Ați vorbit despre inițiativa cu privire la glifosat și v-ați exprimat ca și când numai dumneavoastră ați luat-o în serios. Și noi luăm lucrurile în serios, dar vrem ca lucrurile să fie făcute în mod corespunzător, avem propriile noastre proceduri și Trebuie să folosim procedura obișnuită și să trecem prin mai multe lecturi ale documentului. Deci nu cred că trebuie să încercăm să adoptăm uh, acest document în prima lectură și în grabă. Nu pot să sprijin asta. Nu credem că această propunere trebuie acceptată ca atare, cred că trebuie să fie îmbunătățită și plus că mai trebuie să respectăm și procedura noastră. Trebuie să trecem prin mai multe lecturi. Mulțumim, doamnă Zömer. Au fost foarte multe observații, foarte mult interes exprimat din sală. Domnule Url, vă dau cuvântul acum uh, ca să puteți răspunde. Mulțumesc foarte mult, în primul rând, vă mulțumesc pentru interesul manifestat, dar și pentru încrederea pe care ați exprimat-o. Voi reveni mai târziu la rezervele domnului Hoisling, voi încerca să răspund și la intervenția dânsului. Cu privire la conținut și prioritatea activității noastre, cred că Temeiul activității EFSA a fost, este și trebuie să fie calitatea științifică. Cred că aceasta trebuie să fie prioritatea noastră principală. Dacă nu avem dovezi științifice fiabile, nici măcar nu ar trebui să discutăm un anumit subiect, pentru că punctul de plecare pentru orice este baza științifică. Și asta presupune multe provocări, pentru că aspectele științifice pot fi foarte complicate, intervin datele, metodologia și așa mai departe, dar asta e pâinea noastră cea de toate zilele și trebuie să încercăm încercăm să fim suficient de inovatori. Și un alt aspect important, EFSA are nevoie și de resurse ca să poată să inoveze, ca să poată să țină pasul cu inovarea din uh, domeniul agroalimentar. Pentru că dacă EFSA nu este pe picior de egalitate cu domeniul agroalimentar, atunci nu putem să analizăm industria, nu putem să facem studiile de impact și ce înseamnă asta pentru riscuri, uh, pentru riscurile la sănătatea umană, dacă ne gândim la nano materiale, la riscurile la care sunte, suntem expuși. Deci, punctul de plecare tot timpul trebuie să fie o știință de calitate. Și a doua prioritate este comunicarea cu societatea. Și voi reveni aici ca să răspundem lui Boss. Oare am comunicat așa cum trebuie cu societatea? Nu cred că am reușit tot timpul să facem lucrurile în mod adecvat. Însă, Cred că împărtășim această sarcină cu Parlamentul, cu Comisia, cu uh, decidenții politici de la nivel național, cu comunitatea științifică de peste tot, cum putem, deci, să ne facem vocea auzită înainte de a intra într-o discuție politică și cred că nu există o soluție unică. Uh, noi considerăm la nivel de EFSA că transparența nu mai este de ajuns, că trebuie să implicăm societatea civilă și că trebuie să îi facem pe aceștia în aceeași măsură responsabili de rezultatele noastre științifice. Trebuie să le ascultăm îngrijorările și nu putem numai să ne exprimăm într-un limbaj rece și științific, uh, ca și când nu ne-ar păsa de îngrijorările cetățenilor noștri. Noi nu suntem într-adevăr politicieni, noi venim cu o partea științifică, dar cred că și noi putem face un pas în plus în implicarea societății civile. Și a treia prioritate, utilizarea tehnologiei moderne. Trebuie să folosim toate inovațiile în materie de date științifice, de inteligență artificială, um, și învățare artificială. Aici suntem destul de mici noi, dar putem să contribuim împreună cu celelalte agenții și cu Comisia. Putem crea un hub de inteligență artificială, de exemplu, pentru a evalua literatura științifică înainte ca creierul uman să intervină și el. Și ultima prioritate, dar nu cea din urmă, la care eu țin foarte mult, colaborarea este cuvântul cheie în secolul 21. Dacă nu colaborăm, atunci putem să ne luăm gândul de la rezultate. Și cred că este evident acest lucru, dar nu punem suficient accentul pe colaborare în activitatea noastră. Trebuie să colaborăm mai mult cu statele membre, cu Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice, cu agențiile de control, cu Agenția pentru Medicamente și așa mai departe. Deci să implicăm societatea, să folosim tehnologia modernă și să colaborăm în permanență. Acestea sunt prioritățile pe, pe viitor. Ca să-i răspund domnului Băt, da, am făcut greșeli, evident că am făcut greșeli, dar cred că am subestimat într-o oarecare măsură uh, intensitatea acestei dezbateri cu privire la glifosat. Eu sunt convins că aspectele științifice legate de glifosat sunt fiabile și doar uh, Departamentul din OMC a avut rezultate diferite. Toate agențiile de reglementare însă, din Asia până în Statele Unite, au confirmat rezultatele la care am ajuns și noi. Și cred că, din punct de vedere științific, am făcut o treabă bună. Însă, lucrurile au stat mai prost la capitolul comunicare. Auzim însă de multe ori de la politicieni că dacă oamenii de știință și-ar îmbunătăți modul de comunicare, viața oamenilor politici ar fi mai ușoară. Și mie mi se pare că acesta, acest mesaj transmite oarecare resemnare, pentru că noi nu putem să comunicăm uh, neapărat uh, atât de bine și să rezolvăm uh, tensiunile politice. Adică știința nu poate să rezolve anumite aspecte politice care au legătură cu valorile și cu viitorul societății noastre. Deci, cred că ce putem face noi este să rezolvăm problemele științifice, ă, să facem lucrurile clare și pentru a ușura discuția politică, dar aceasta nu ține de noi. Apoi, evaluarea pesticidelor. Există o abordare duală uh, Uh, o parte ține de ECA și o parte ține de EFSA. Nu știu dacă este cea mai bună abordare. Noi am colaborat foarte mult cu ECA, am uh, elaborat și un document de orientare pentru evaluarea perturbatorilor endocrini. Vom publica un document similar și pentru pesticide, pentru îngrășăminte. Cred că a fost o abordare bună, însă am hotărât să se ocupe două agenții de a, a, a acest lucru. Apoi, legea generală privind alimentația. Ați spus dacă vrem să reacționăm rapid sau bine. Și vă voi răspunde și eu la fel. Vrem să reacționăm și rapid și bine. Da, spuneți că acest răspuns este unul ieftin, dar noi nu suntem legiuitorii. Până la urmă, mingea este în terenul dumneavoastră. Eu nu vreau decât să subliniez punctul nostru de vedere. Am fost învinși. Patru, membri, eh, patru state membre ne-au adus în fața Curții Europene de Justiție pentru că nu am putut să punem la dispoziție informațiile așa cum ne-a cerut Parlamentul în cazul glifosatului. Și acum, iată că suntem în fața CEJ și nu e o situație grozavă dacă Parlamentul aduce EFSA în instanță. Nu cred că așa ar trebui să continue lucrurile pe viitor. Da, noi suntem uh, fericiți, suntem bucuroși de un cadru juridic legal cu privire la transparență, cu cât mai multă transparență și respectând în același timp drepturile de proprietate intelectuală. Și ne bucurăm să avem în sfârșit resursele ca să transformăm această transparență în realitate. Și mă tem că dacă se amână această inițiativă și înțeleg, doamnă Zomer, argumentele dumneavoastră, nu am nicio problemă cu acestea, însă dacă se amână această inițiativă, atunci noi, EFSA, din nou vom plăti prețul la la nivelul reputației, pentru că pe noi ne va arăta toată lumea cu degetul și vom fi acuzați că nu suntem suficient de transparenți. Deci, pentru noi și pentru cetățenii noștri, cred că este foarte important ca această inițiativă să se materializeze. Îmi pare rău, însă nu pot să vă impun nimic. Până la urmă e decizia dumneavoastră și noi va trebui să acceptăm orice hotărâți, pentru că dumneavoastră sunteți legiuitorii și dacă hotărâți să amânați, noi vom încerca să profităm de această decizie cât mai bine. Însă, avem nevoie de o soluție bună cât mai repede cu putință, știind că poate nu se poate face și repede și bine. Înțeleg ce spuneți, doamnă Zomer, poate că nu putem folosi uh, în mod înțelept resursele dacă ne grăbim, dar cred că ar trebui să ducem lucrurile la bun sfârșit până la finalul uh, mandatului Parlamentului. Uh, asta, asta înțeleg eu uh, amânare, dacă depășim această legislatură. Apoi am fost întrebat și cu privire la comunicare și dacă putem să îmbunătățim acest aspect. Cred că în ceea ce privește rezistența antimicrobiană împreună cu EMA și ECDC am avut o comunicare foarte bună. Nu cred că avem puncte slabe în acest sens. Și ați pus o întrebare importantă. De câți bani are nevoie EFSA? Și aici aș face o comparație cu Agenția Europeană pentru Medicamente. Aceștia au o mie de angajați. Noi avem 500, deci dublul față de noi, dar uh, au de patru ori mai, un buget de patru ori mai mare. Noi avem 80 de milioane, ei au 350 de milioane și cred că este un indicator bun. De aceea EMA poate lucra mai bine cu experții pentru că poate plăti autoritățile competente din statele membre ca să se folosească de experiența lor. Plătește în fiecare an între 100 și 150 de milioane de euro și noi plătim aproximativ 7,5 milioane de euro. Deci, dacă facem un calcul ca să înțelegem ce ar însemna o EFSA care funcționează foarte bine, ar fi o EFSA cu un buget de aproximativ 250 de milioane de euro. Astfel, EFSA ar fi pregătită pentru viitor, pentru eventuale crize, pentru dezvoltarea de metode, pentru substanțele chimice și așa mai departe. Deci, 250 de milioane de euro ar fi un buget foarte bun pentru EFSA. Domnule Hoisling, am luat foarte în serios ce ați spus dumneavoastră, pentru că trebuie să am grijă să nu mă, îmi asum un rol de politician, pentru că nu e rolul meu, poate că toată depășesc granița și îmi pare rău pentru asta. Mă bucur că mi-ați amintit că, într-adevăr, eu nu sunt membru al Parlamentului European și că reprezint o organizație științifică. Voi ține cont de asta pe viitor, poate chiar mai mult, dar ce ați spus despre interviul pe care l-am dat unui ziar din Austria recent, cred că în germană putem discuta ce am spus cu adevărat. Am spus că agricultura organică este foarte importantă, însă avem nevoie de o agricultură mai intensivă și mai durabilă și circulară pentru a hrăni 10 miliarde de oameni. Și în ceea ce privește tehnologia genetică, am spus că nu aș alege în primul rând OMG-urile, ci aș încerca să reduc pierderile post și pre-recoltă în țările în curs de dezvoltare și apoi aș combate risipa alimentară în lumea dezvoltată, pentru că risipim 30% din alimentele noastre și cred că asta e un dezastru. Și apoi putem vedea dacă modificările genetice ajută sau nu, pentru că deocamdată nu avem un răspuns din partea comunității științifice. Încă facem evaluări în acest sens. Și cred că mă voi opri aici. Ba nu, ar trebui să mai răspund la o întrebare. M-ați întrebat dacă ne îndepărtăm de principiul precauției. Cred că trebuie să fie foarte clar că științii, știința nu aplică principiul pe precauției. Noi facem o evaluare de risc și dumneavoastră, ca politicieni, preluați aceste date și le combinați cu alți factori, precum creșterea economică, aspecte legate de mediul înconjurător, aspecte sociale și așa mai departe și apoi hotărâți dacă vreți să aplicați principiul precauției sau nu. Știința nu face acest lucru și nici nu poate face acest lucru. Noi vă putem oferi dovezi despre existența și probabilitatea riscurilor, dar cred că principiul precauției este de uh, răspunderea dumneavoastră. Apoi, am mai fost întrebat despre încurajarea experților din statele membre și cum putem să le menținem acestora pasiunea pentru domeniu. În pilonul privind sustenabilitate s-a vorbit despre încurajarea angajatorilor acestor experți, nu pe experți în sine. Dacă firmele care angajează acești experți ne împrumută, noi atunci am putea să-i plătim pe zi, iar acest lucru ar lua un pic de presiune de pe umerii organizațiilor naționale care ne spun că am vrea ca oamenii noi cei mai buni să lucreze pentru EFSA, dar nu ne putem permite acest lucru, așa că trebuie să-i ținem acasă. Dacă putem, deci, la nivel de EFSA să facem lucrurile așa cum se fac la EMA, atunci am putea avea rezultate mai bune. Și deja am rezolvat și problema drepturilor de autor autor. Experții care lucrează pentru noi au drept de autor și vă dau o cifră. Anul trecut s-au descărcat de 2 milioane de ore avizele științifice din jurnalul EFSAM. Acesta este o veste bună și cred că este o modalitate de a încuraja pe experți să vină la EFSA. Însă, trebuie să ne ocupăm și de agențiile naționale și de Uh, felul în care statele se raportează la acest lucru. Până la urmă, este un efort comun. Statele membre trimit ex- experți către uh, EFSA, dar dacă nu putem face acest lucru în continuare, atunci trebuie să ne închidem porțile și este cea mai mare amenințare pentru noi să nu avem suficienți experți pentru că organizațiile din statele membre sunt reticente când vine vorba să ni trimită. Cred că s-a discutat intens între membrii Parlamentului European uh, despre acest lucru s-a vorbit despre conflictul de interese, despre guvernanță, despre transparență. Cred că în propunerea Comisiei se vorbește despre transparență și s-au oferit uh, măsuri proactive privind divulgarea. De asemenea, s-au propus mai multe modele de guvernanță la Consiliul de Administrație și selectarea administratorilor EFSA. Ați vorbit despre perturbatorii endocrini. Da, este o provocare mare pentru noi toți. EFSA lucrează în acest sens și în domeniul um, îngrășămintelor chimice, în domeniul materialelor care intră în contact cu alimentele și așa mai departe. În publicațiile științifice oferim datele cele mai recente, astfel încât să putem avea cele mai bune estimări în materie de perturbatori endocrini. Dar și aici cadrul juridic cu privire la colaborarea cu ECA nu este armonizat pe deplin și cred că asta afectează gestionarea riscului. Și apoi spuneți de ce comisia sau ce se întâmplă dacă comisia nu respectă avizele EFSA. Decidenții politici au posibilitatea de a analiza avizele noastre, dar nu sunt obligați să le respecte. Noi nu suntem decât cons- uh, consilieri. Și apoi, cei care au rolul de a lua hotărâri hotărăsc uh, uh, pentru ce e mai bine pentru societate, pentru că nu este rolul nostru. Și cred că mă voi opri aici. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule Dorman. Vreți să spuneți ceva? Da, mulțumesc foarte mult pentru că îmi dați ocazia să intervin. În ceea ce privește produsele dăunătoare care în ultimii ani au reușit să pătrundă în Europa. Axilela fastidiosa, de exemplu, și alte organisme dăunătoare care au ajuns în Europa în ultimul timp. Am văzut 53 de excepții care dau naștere la critici inclusiv în comisie. Articolul 53 este criticat. Ați hotărât cum am putea îmbunătăți reacția la genul acesta de situații? Și apoi, în ceea ce privește țările de proveniență ale acestor organisme dăunătoare, în aceste țări, evident că există posibilitatea de acțiune putem acționa în aceste țări. pentru a face ceea ce se întâmplă și în Europa. Dar evident că ia timp până când uh, vin, uh, primim antagoniști pentru aceste organisme. Mulțumesc foarte mult. Uh, vreau să spun doar două lucruri. Astăzi ați spune că știința trebuie văzută pe Facebook, că noi suntem cei buni și că toți ceilalți când spun ceva împotriva noastră greșesc. Uh, apoi, doctor Portier, uh, l-ați discreditat public. Ați repeta astăzi această poziție? se spunea, în, dacă spuneați astăzi într-o dezbatere la cald, aș înțelege, dar ar spune astăzi, ați afirma același lucru astăzi? Credeți că toți ceilalți se înșală și doar dumneavoastră aveți dreptate? Și noi ne-am înșelat în trecut, se întâmplă. Dar totuși, cred că ar trebui să recunoaștem aceste lucruri. pentru agricultura intensivă e, ați spus că pentru agricultura ecologică trebuie o suprafață de șase ori mai mare. Dar cum s-a ajuns la aceste cifre? De unde luați aceste date? Pentru că în Europa 80% din venituri se obțin din agricultura convențională. Totuși sunt niște lucruri care trebuie să fie discutate. De exemplu, sunt multe lucruri care vin din agricultură și să spunem că totul e în regulă cu această agricultură intensivă nu e în regulă. Am putea discuta în bilateral, dacă vreți, în, la un ceai, dar aș vrea să-mi dați aceste răspunsuri. Mulțumesc foarte mult. Da, domnule Dofman, întrebările pe care le-ați pus sunt dificile și cred că uh, trebuie adresate mai degrabă managerilor de risc, dacă e vorba de importul de antagoniști natural pentru uh, problemele fitosanitare, nu EFSA se ocupă de asta. Putem discuta, dacă vreți, în bilateral pentru a vedea cum noi putem contribui, dar nu pot să spun altceva. În ceea ce privește articolul 53, da, asta ține de statele membre. Nu EFSA hotărăște dacă puteți aplica derogări în situații de urgență cu autorizații pentru astfel de indicații pentru uh, peste fitosanitare noi sau care reapar, dar nu pot contribui foarte mult la această discuție pentru că nu ține de mandatul EFSA. Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar activitatea noastră este să evaluăm ingredientele active, să stabilim uh, detaliile de laborator, dar nu ne ocupăm de gestionarea riscurilor pentru produsele pentru protecții fitosanitare. Domnule Heusling, Mă bucur să revenim la acest subiect, dar atunci va trebui să intru în detalii și vor rămâne uh, înregistrate, pentru că uh, știința Facebook a fost menționată în 1 decembrie 2015, mi amintesc exact în Parlamentul European. Și ce am spus atunci cu acea ocazie a fost că dacă criticii EFSA ar scrie o scrisoare semnată de 96 de oameni de știință cu privire la greșelile pe care le-am făcut în evaluarea noastră, presupusele greșeli, o săptămână după ce am publicat 6.000 de pagini document, un document de 6.000 de pagini pe glifozat, Păi părerea mea este că oamenii aceștia n-au avut suficient de timp să citească 6.000 de pagini într-o săptămână. Deci ce au făcut a fost să prezinte propriul lor punct de vedere înainte să aibă ocazia să studieze toate documentele de fond. Și ce am spus este că dacă începem acum ca știința să fie un exercițiu de opinie liberă, mai bine să nu avem glifozat sau să avem glifozat uh, și să folosim sistemul cu degetul în sus sau jos ar fi să aplicăm știința Facebook, pentru că nu mai vorbim despre dovezi, ci vorbim despre valori, cred că nu trebuie să avem glifozat. E o poziție absolut acceptabilă, dar e vorba de o lobby, campanie, nu știință. Și atunci să nu o punem în categoria știință, să spunem nu vrem asta, facem o campanie împotrivă, ceea ce este absolut perfect, dar să nu ne spuneți că se bazează pe dovezi această poziție. De asta am spus că dacă votăm cine are mai multe voturi cu degetul sus sau jos, pro sau contra glifozat, atunci intrăm în uh, tipul de știință a la Facebook. N-aș repeta acest lucru pentru că nu ajută într-o discuție, dar am vrut să clarific uh, foarte clar poziția mea de atunci, care cred că de altfel este și înregistrată. Domnul Portier este un om de știință excelent, nu l-aș discredita niciodată și sper că nici n-am făcut-o. Dacă sunteți de părere că am făcut-o, vă rog să-mi arătați unde și eu am să merg să-i cer scuze personal. Dar domnul Potie este un consultant al, activită- al avocaților din Statele Unite și, uh, prin urmare, este părtinitor ceea ce nu înseamnă că nu este un bun om de știință, dar uh, dacă există interese, trebuie să fie făcut transparent. Și cereți asta de la EFSA, ca interesele să fie arătate transparent. Și atunci putem să vedem și cum să interpretăm pozițiile în funcție de interesele care stau la baza lor. Dacă v-am lăsat impresia că noi ne considerăm întotdeauna cei buni și ceilalți sunt cei răi, um, nu e corect. Dacă asta e impresia pe care o lăsăm, atunci da, trebuie să schimbăm ceva. Noi, ca oameni de știință, trebuie să fim modești, dar fermi în poziția noastră. O fermitate modestă să o numesc. Pentru că știm că mâine se poate dovedi greșit ce am spus astăzi. Știți că așa a evoluat știința de-a lungul timpului. Întotdeauna trebuie să ne gândim ce știm, ce nu știm, cât de mare este nivelul de incertitudine de aceea zic că întotdeauna trebuie să fim modești, umili, dar să fim fermi când suntem convinși că știm ceva. Însă dacă să lasă impresia de aroganță, dacă lasă impresia că noi considerăm că noi știm cel mai bine și ceilalți nu ne ajung la uh, nivelul nostru, atunci trebuie să schimbăm ceva. Și vă mulțumesc că ați semnalat asta. Thank you very much. Mulțumesc, domnule Ur, dragi colegi și dumneavoastră vă mulțumesc pentru participarea la discuție. Și după reuniunea de astăzi o să aplicăm procedura normală și vă vom informa care a fost hotărârea luată. Mulțumesc, domnule doctor Ur, și, dragi colegi, cu, aici, cu asta se încheie reuniunea. Vă doresc un prânz plăcut!